dealing with the voting machine from his side because the cable was okay. so short. Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen, let us start. Doamnelor și domnilor, haideți să începem. Haideți să începem cu un vot de testare. Avem uh, mai multe propuneri, 5 la număr pe ordinea de zi, așa că vă rog să vă pregătiți. Începem. Vot de testare vot de testare pentru toți membrii. Votul s-a deschis. Întrebarea este, sunteți gata de vacanță? Dacă nu, spuneți nu. Bine, vom vedea. Nu știu. Toată lumea a votat? Toată lumea a votat? Nu. Nu. Da. S-a închis votul. O majoritate importantă sunt pregătiți pentru vacanță. Minunat! Mulțumesc foarte mult! Trecem acum la vot. În primul rând, dragi prieteni, vă rog un pic de liniște. Este o sesiune importantă de vot. Iată, propunerea Sofiei Sacorafa, ca raportor, participarea Uniunii la parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneană. Prima. Este vot. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Se adoptă. Mulțumesc foarte mult, doamnă Sacorafa. Al doilea vot Ca și înainte, este vorba de um, acordul provizoriu, provizoriu uh, conform articolului 69F, ca și votarea anterioară, măsuri de garantare a securității aprovizionării cu gaze naturale. S-a deschis votul. S-a închis votul se adoptă, de asemenea. Mulțumesc tuturor raportorilor din umbră. A fost o negociere foarte dură. Mulțumesc și uh, mulțumesc tuturor colegilor. Următorul raport. Uh, raportul doamnei Cabeson Ruiz Evaluarea punerii în aplicare a programului Orizont 2020 în vederea evaluării la jumătatea perioadei acestuia și propunerea privind cel de-al nouălea program cadru. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, a, aprobat. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 34 pentru, împotrivă, abțineri. Încă o dată. Haideți să verificăm. R uh, prin uh, ridicarea mâinii. Amendamentul 34. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 5 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 45 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 46 pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. 46. Verificăm 46. Închideți votul. Se respinge. Compromisul 6 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 63 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Buget 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 74 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. 75. Se închide votul. Se respinge. Compromisul 10 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 11. Compromisul 11 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 92 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 12 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 13 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 131 pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. Compromisul pe 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 2, 8, 1 pentru. A, a, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă. Să verificăm a doua parte. Amendamentele 281, a doua parte, s-a închis votul, se adoptă. A treia parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 134 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 132 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votați Uh, și dumneavoastră și bebelușul? Amândoi, sperăm. <laughs> Mulțumim pentru participare. Compromisul 15 pentru. Împotrivă. Abțineri. Să verificăm. Se închide votul. Res se respinge. Compromisul 15A pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm dacă avem aceeași majoritate. Închidem votul. Se adoptă. 155 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. 68 pentru, împotrivă. Să verificăm 68. Nu este foarte clar pentru că nu ridicați mâna. S-a închis votul 68. Se adoptă. 154 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 156 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 16 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 17 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 178 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 18 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 183 pentru. Împotrivă. Să verificăm. 183. S-a închis votul. Se respinge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 5-8. S-a închis votul. Se respinge. 26 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 27, 2 prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă. Să verificăm. A doua parte. S-a închis votul. Se respinge. A treia parte pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 2, 7, 6 pentru. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte pentru. Împotrivă. Se respinge. A doua parte se respinge. 2, 8, 4 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 26B pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 26C pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 36D pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 27 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 291 pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm. 2, 9, 1 s-a închis votul. Se adoptă. 2, 9, 2 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 2, 9, 3 pentru. Împotrivă. 2, 9, 3 se respinge. 294 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 295 pentru. Împotrivă. Abțineri. Să verificăm. 295. Verificăm 295. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 28. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 309 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 307 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 308 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 310 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 3.11 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 3.12 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 29 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 30 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 330 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 331 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 31 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 345 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 347 pentru, împotrivă, să verificăm. 347. Verificăm. S-a închis votul. Se respinge. 3, 4, 8 pentru. Împotrivă. Să verificăm. 3, 4, 8. Verificăm 3, 4, 8. S-a închis votul. Se respinge. 3, 4, 9 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 3-5-0 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 32 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 366 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 33 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 370 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 372 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Uh, rege 8 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Rege 9 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul B pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul D. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 15. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 17. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 16. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 19 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 20 pentru. Împotrivă. Să verificăm 20. S-a închis votul. Se respinge. 1 pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm. Unu, It's accepted. Two. In favor. Against. Abstention accepted. Three. Trei. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Votul final. Prin apel nominal. intervenție din partea verzilor. Considerăm că este un raport bun și vrem să mulțumim raportorului și raportorilor din umbră pentru eforturile lor. Din păcate, nu putem să îl sprijinim pentru, din cauza formulării nefericite privind uh, uh apărarea. Credeam că vreți să ne spuneți ceva tehnic dar dacă nu este o intervenție de natură tehnică, astfel de observații uh, sunt împotriva regulamentului. Vot prin, ame, uh, prin uh, apel nominal pentru A. Este vot electronic. S-a închis votul. Comisia noastră este de acord privind această rezoluție. Felicitări raportorului. Yeah. Now we go to the next. 52. Is The, the result was 50. 50 was in favor. 50 de voturi pentru, 2 împotrivă, 5 abțineri. N-ați văzut asta pe consolă? Îmi pare rău. Deci de fiecare dată a trebuit să spun aceste cifre? Nu. Bun. Da, a fost ceva neobișnuit. Sunt de acord cu dumneavoastră. Înțeleg că doamna Matias uh, aș dori să ne spune ceva. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte să trecem la vot pentru acest aviz cu privire la LULUCEF, aș dori să mulțumesc pentru cooperare tuturor raportorilor din umbră. A fost uh, vorba despre negocieri foarte intense și uh, dificile, dar uh, sper că am reușit să ajungem la soluții de compromis foarte bune. Motivul pentru care cer să intervin este că există un articol articol care ține de competența majoră a acestei comisii, unde am avut probleme uh, foarte mari pentru că au existat poziții total incompatibile. Pe de-o parte avem pe cei din uh, GUE și Verzi și PPE-ul și conservatorii și FDD, iar pe de altă parte socialiștii și liberalii. Uh, a fost uh, în regulă să ajungem totuși la vot uh, acum și să votăm două uh, compromisuri alternative. Nici o problemă cu asta, așa e democrația. Însă la întâlnirile cu raportorii din număr, ne-am decis să nu includem anexele în discuții, nu pentru că nu mi-am dorit acest lucru, ci pentru că acesta a fost acordul nostru comun. Iar compromisul alternativ, compromisul 6B, înaintat de colegii de la SND și uh, ALDE, uh, include anexele. Vreau să vă spun așadar că lor le-am spus că nu voi face probleme în ceea ce privește acest vot, dar vreau să vă reamintesc că nu votăm uh, compromisuri alternative reale, ci votăm, de fapt, compromisul uh, care a implicat PPE, GUE, uh, FTD, uh, Verzi și conservatorii. Uh, Asta am discutat și la întâlniri. Apoi, la compromisul 6B, uh, au fost introduse anexele după ce s-au încheiat discuțiile. Cred că trebuie să clarificăm uh, acest uh, lucru. Dacă votăm 6B, Uh, știm că apar și anexele. Oricum, votul acesta este unul vital, uh, asta e democrația, eu nu mă opun, dar vreau să spun că oamenii nu vor vota compromisuri alternative, ci două lucruri complet diferite. Mulțumesc. Mulțumim foarte mult. Mai întâi, vă mulțumesc uh, pentru mesajul dumneavoastră atât de moderat, pentru că am înțeles că uh, nu ați fost foarte mulțumită în calitate de raportor în legătură cu toată această chestiune. A fost însă decizia uh, raportorilor din uh, umbră. Dar aveți uh, dreptate, cel de-al doilea compromis uh, acoperă o mare part, o mare, mai mare parte a textului decât primul compromis. Prin urmare, Uh, acest lucru este posibil conform regulilor. Noi nu ne opunem regulilor, dar înțelegem că dumneavoastră ca și raportor sunteți destul de nemulțumite de o astfel de soluție. A fost însă o decizie luată la momentul uh, potrivit, înainte de expirarea termenului, uh, luată de raportorii din umbră. Dar, oricum, vă mulțumesc foarte mult pentru declarații dumneavoastră moderate și vom parcurge pas cu pas această listă de vot. Mulțumesc! Așadar, începem votul. Compromisul 1. Uh, Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se uh, adoptă. Compromisul 2. Pentru, împotrivă, abțineri, uh, se adoptă. 176 pentru, împotrivă, abțineri, uh, respins. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, Uh, se uh, adoptă compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 98 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm. 98. Votul s-a închis. Respins 99 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Stimați colegi, în cazul uh, în care avem două amendamente pentru acest, uh, același subiect, le votăm pe rând. Dacă nu există acord asupra niciuna dintre ele, vom uh, vota unul după celălalt toate amendamentele individuale. Așadar, haideți să începem. Nu este un vot ușor. Asta în legătură cu întregul pachet. Haideți să începem. Compromisul 6A. Pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm vot cu apel nominal. Verificăm. Vot electronic. 6A. Votul s-a închis. Respins. Vot electronic pentru compromisul 6B. 6B. Vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Atunci trecem la 167. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 168 pentru, împotrivă, abțineri, se uh, adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 151 împreună cu 152 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 153 pentru, împotrivă, Abțineri. Respins. Compromisul nou pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul A pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul B pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 45 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 46 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă 48 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 49 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. Verificăm 49. Votul s-a închis. Respins. 50 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 51 pentru, împotrivă, abțineri, respins 52 pentru, împotrivă, se adoptă 54 pentru, împotrivă, abțineri, respins 53 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 55 pentru, împotrivă, abțineri, Haideți să verificăm 55, verificăm 55. 55, votul s-a închis. Se adoptă 57 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm 57. S-a închis votul. Respins. 58 pentru. Împotriva. Abțineri. Respins. 59 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 60 pentru. Împotriva. Verificăm 60. Votul s-a închis se adoptă 61 pentru, împotriva, abțineri, respins. 62 pentru, împotriva, abțineri, respins. 63 pentru, împotriva, abțineri, respins. 64 pentru, împotrivă, se adoptă. Dar haideți să verificăm 64. S-a închis votul. Se adoptă 65 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 66 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm. 66. S-a închis votul. se adoptă 4 pentru, împotrivă. Dacă nu ridicați mâinile, verificăm. Amendamentul 4. S-a închis votul. Vă rog să ridicați mâinile. 67 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 68 pentru, împotrivă, Haideți să verificăm 68. S-a închis votul. Se adoptă 69 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Verificăm și 69. Votul s-a închis. Se adoptă. 27 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 28 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Vot final. Vot cu apel uh, nominal. S-a deschis votul. Votăm și apoi vă dau uh, cuvântul din nou, uh, doamna Matias. Punct de procedură? Da. Vreau doar să spun doar că voi vota împotriva acestui aviz, pentru că atunci când 6B a fost votat și nu 6A, înseamnă că acordul nu se respectă, nu avem o perioadă de referință și începem de la zero ceea ce nu pune toate statele în aceeași uh, oală în ceea ce privește acordul de la Paris. Uh, așadar, uh, am preferat să păstrăm mai degrabă com propunerea Comisiei Europene și propunerea legată de acordul de la Paris. Înțeleg că toată lumea poate vota cum dorește împotriva acordului de la Paris, dar eu până la urmă ajung să votez împotriva propriului raport. Mulțumesc! Votul s-a închis, stimați uh, colegi. 44 de voturi pentru, 13 împotrivă și o abținere. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă raportor, mulțumim și raportor din umbră, mulțumim Comisiei uh, pentru discuțiile purtate, discuții foarte încinse legate de acest subiect. Și acum ajungem la uh, proiectul de aviz al doamnei Lopez Bermeo, protecția împotriva importurilor care fac proiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene. O situație similară, stimați colegi. E important să reținem, deci, că vom avea o situație similară Adică vom avea două amendamente de compromis legate de același subiect, le vom vota unul după celălalt, vom verifica electronic respectivele voturi, pentru că rezultatul poate să fie unul foarte strâns, așadar va trebui să verificăm totul așa cum se cuvine. Deci, punct cu punct, vom vota acest uh, raport Compromisul 8. Pentru, împotrivă. Haideți să uh, verificăm uh, electronii de la bun început. Compromisul 8. Votul uh, s-a închis. Respins. Compromisul 9. Vot electronic. Votul s-a închis se adoptă. Compromisul 10 electronic. Votul s-a închis. Se respinge compromisul 11 vot electronic. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentele 58 și 59 împreună sunt identice. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 60 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm. 60. S-a închis votul. Respins. Compromisul 12. Compromisul 10 nu a fost adoptat, prin urmare compromisul 12 devine caduc. Compromisul 13. Haideți să verificăm electronic. Compromisul 13. Votul s-a închis. Se adoptă. 71 pentru, împotrivă, abțineri, Respins. Vot electronic, compromisul 15. Votul s-a închis. Se adoptă. Cea de-a doua parte a amendamentului 75 pentru, împotriva, abțineri. Respinsă. Compromisul 16 electronic. Votul s-a închis. Respins. Compromisul 17 electronic. S-a închis votul. Se adoptă. 82 pentru împotrivă, abțineri, respins 6 pentru, împotrivă, abțineri, haideți să verificăm, verificăm 6, votul s-a închis, respins, compromisul 18 pentru, împotrivă, haideți să verificăm electronic acest compromis, Verificăm electronic compromisul 18. Votul s-a închis. Respins. 84 pentru. Optzeci și patru pentru, împotrivă, abțineri, respins, 86 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 87 pentru, 86, verificăm. S-a închis votul. 87 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm 87. Verificăm 87. Votul s-a închis. Respins. 89 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 8 pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm. Verificăm amendamentul 8. S-a închis votul. Respins. 90 pentru, Împotrivă. abțineri, respins, 9 pentru, Împotrivă. abțineri, respins, 10 pentru, Împotrivă. abțineri, respins, 11 pentru, Împotrivă. abțineri, respins, 12 pentru, Împotrivă. De data asta trebuie să verificăm. We close the vote. Închidem votul. Respins. 93 pentru, împotriva, abțineri, respins. Compromisul 19 pentru, împotriva. să verificăm. Verificăm compromisul 19. Închidem votul. Respins. 94 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins, cred. Socialiștii n-au votat deloc. Hai să verificăm 94. 94 și 95 sunt identice, le votăm împreună. Le votăm electronic, verificăm electronic. Deci verificăm 94 și 95 electronic. 94 și 95 împreună. Închidem votul. Respins. Dar vă rog să ridicați mâinile. Nu văd. 96 pentru. 96 pentru. Vă rugăm să vă mutați în alt loc, pentru că peste tot... Vă cer scuze, mutați-vă în altă parte. Vă rog să vă mutați mai spre dreapta undeva sau spre stânga. Trecem la amendamentul 96 pentru, împotrivă, abțineri, respins 97 pentru, împotrivă, abțineri, respins 98 pentru, împotrivă, abțineri, respins 99 pentru, împotrivă, abțineri, să verificăm 99. Verificăm electronic 99, închidem votul. Se, se adoptă 100 pentru. Nu. 100 devine caduc. Amendamentul 16 pentru. Împotrivă. Abțineri. A, se aprobă. Compromisul 1 pentru. Împotrivă. Abțineri. Să verificăm compromisul 1. Ok, dăm votul. Respens. Amendamentul 1 pentru. Împotrivă. Să verificăm amendamentul 1. Închidem votul. Respins. 18 pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm, că nu e clar. Închidem votul. 33 la 22, deci e respins. 17 este retras. Compromisul 2, pentru. Împotrivă. Să verificăm, să verificăm compromisul 2. Închidem votul. Adoptat. Compromisul 3. Pentru. Împotriva. Abțineri. Respins. Compromisul 4. Pentru. Împotrivă abțineri? Adoptat. Compromisul 5. Pentru. Împotrivă. Să verificăm electronic compromisul 5. Închidem votul. Respins. Compromisul 6, votăm electronic, deschidem votul. Votăm compromisul 6, închidem votul. Adoptat. 36 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 38 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 39 pentru, împotrivă. Să verificăm. Verificăm 39. Închidem votul. A adoptat compromisul 7 pentru împotrivă. Abțineri. Adoptat. 13 și 14 împreună pentru împotrivă. Abțineri. Adoptat 15 pentru mă scuzați, spune președintele, 15 devină caduc pentru că 13 și 14 au fost adoptate. Votul final, vot prin apel nominal, vot prin apel nominal, închidem votul. Adoptat cu 30 la 30, 21, 5 abțineri. Vă mulțumesc foarte mult, stimați colegi, și a fost un vot foarte dificil, după cum am văzut, foarte complicat. Doamna raportor are de spus câteva cuvinte, o chestiune de procedură. Doamna raportor, un punct de procedură după vot. E important pentru noi, deci vă rog să luați loc. Mulțumesc, domnule președinte. Doar câteva secunde. Vreau să vă spun că am încercat să ajungem la o alternativă care să protejeze industria europeană. Din păcate, avizul acesta nu o să o facă așa încât o să punem în, să supunem riscului mii de locuri de muncă, așa cum s-a întâmplat și înainte. Eu a trebuit să votez împotriva propriului meu aviz pentru că nu apărăm locurile de muncă. Mulțumesc foarte mult! Uh, dear friend. Stimați colegi, doamnelor și domnilor, vreau să-i urez bun venit musafirului nostru, care, din fericire, vine foarte des la noi, la Comisia ITRE. Domnul Andru Sansi, vicepreședinte al Comisiei Europene, care răspunde de piața unică digitală. Următoarea parte a reuniunii noastre este dedicată dialogului structurat cu domnul comisar. Vom continua acest dialog între Comisie și Parlamentul European. Domnul vicepreședinte Ansip a fost invitat ca să ne pună la curent cu aplicarea programului de lucru 2017 al Comisiei și să ne ofere niște perspective de viitor pentru 2018. Deci, programul de lucru al Comisiei, care ține de mandatul domnului vicepreședinte, avem șapte vicepreședinți, deci mai mult de o șeptime din programul Comisiei este pro problema dumneavoastră, dar este o chestiune de economie reală. Poate piața digitală nu ține de economia reală, dar influențează economia reală. Așa încât uh, ne interesează foarte mult ce se întâmplă și cum vom merge înainte cu piața unică digitală și, domnule vicepreședinte, din uh, perspectiva Comisiei ITRE, Uniunea Digitală este și de mai mare interes, este un proiect mai profund. Deocamdată vorbim de piața unică digitală și ne gândim în viitor la Uniunea Digitală. Așa că vă rog, domnule vicepreședinte al Comisiei, să vă faceți prezentarea. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Prima mea întrebare este câte minute am la dispoziție? Ca de obicei, aveți la dispoziție 10 minute la început, iar la sfârșit nu veți avea niciun fel de limită. Pentru că nu va mai fi nimeni aici, spune comisarul. Eu voi fi aici și până la sfârșit, spune președintele. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Stimați membri ai Comisiei ITRE, după cum știți, acum doi ani am lansat uh, strategia pentru piața unică digitală și în mai anul acesta am făcut uh, revizuirea la mijlocul perioadei acestei strategii. Împreună am lansat 35 de propuneri, inclusiv 21 de propuneri legislative și aș dori să spun că, datorită Comisiei ITRE, Procesul continuă. Este un proces normal. Am ajuns la un consens pe unele dosare, vorbind de 7000 de mega, 700 de MHz. E un dosar important, ne gândim la 5G în Uniunea Europeană. 5G nu va deveni o realitate fără să avem claritate în ceea ce privește cei 700 de MHz. Dar uh, e un dosar foarte important pe care am, am ajuns la un consens. Portabilitatea conținutului digital este de asemenea un, important pentru oameni să aibă permisiunea să aibă acces la conținutul digital cei care călătoresc în alte țări ale Uniunii Europene. Știm că 20% din europeni petrec uh, cel puțin zece zile pe an călătorind și mulți dintre ei doresc să aibă acces la conținutul legal digital când călătoresc în alte țări dar din cauza restricțiilor de drepturi de autor nu pot uh, avea acest lucru. Acum s-a votat în Parlamentul European, am, ne-am bucurat de susținerea Parlamentului uh, pentru acest dosar și uh, în felul acesta s-a ajuns la portabilitatea conținutului. Nu? Roamingul angro, vreau să vă mulțumesc pentru acest dosar important era așteptat de mult uh, pentru a elimina taxele roaming în Uniunea Europeană. În ultimii 20 de ani deja au existat aceste taxe, dar acum în majoritatea uh, situațiilor s-a întâmplat. Oficial, de la 15 iunie, suprataxele pentru roaming în Uniunea Europeană vor dispărea. După cum știm, majoritatea operatorilor telecom asigură servicii în principiu deja, însă nu s-a realizat pe deplin în anumite țări. A trebuit să urmărim evoluțiile în acele țări unde operatorii ar fi dorit să sporească prețurilor, dând vina pe hotărârea noastră de a elimina suprataxele pentru roaming. Nu există nicio bază pentru sporirea prețurilor, pentru că trebuiau eliminate aceste suprataxe de roaming. Așa cum ne amintim, am fost de acord că ele când vom folosi principiile acestei politici, iar uh, organismele de reglementare trebuie să fie foarte atente în toate cazurile în care operatorii ar dori să sporească prețurile. Ieri am ajuns la un acord uh, privind tratatul Marcus, tratatul de piață, este foarte bun pentru nevăzători. E păcat că în Uniunea Europeană nu am reușit să ratificăm acest tratat în ultimii trei ani au fost oarecare dezbateri interinstituționale, cine are responsabilitate, cine are dreptul să semneze, dar acum am reușit să ajungem la un consens și uh, va fi în ajutorul nevăzătorilor. Apoi Wi-Fi pentru Uniunea Europeană, o un alt aspect pozitiv, o altă evoluție pozitivă, aprobată recent, vreau să spun că pe anumite dosare va trebui să începem să fim extrem de activi. Vorbesc de spectrum și de 5G, internetul lucrurilor. Spectrum este un dosar crucial pentru că toată lumea poate să înțeleagă că această cooperare profundă în domeniul spectrului este absolut necesară, dar în foarte multe cazuri știm, mai ales în anumite state membre, se spune că uh, nu trebuie să ne atingem de acele chestiuni, că ele țin de jurisdicția națională și nu sunt de competența Uniunii Europene. Prim-ministrii și președinții susțin propunerea noastră, dar la nivelul ministrilor Uh, sunt diferite opinii. Abia am început să facem socoteala timpului. Așa înseamnă că am mai multe minute la dispoziție. Când vorbim despre spectrum, o operațiune tipică în acest domeniu este ce sunt întâmplă cu alocările Spectrum, vorbim despre durata licențelor, mai ales în ceea ce privește zonele rurale și acoperirea lor cu rețele 5G sau rețele de mare viteză. 25 de ani nu sunt suficienți, dar noi am propus 25 de ani ca cifră minimă. Și apoi problemele de acoperire Mă gândesc la conectarea mașinilor, mașinile fără șofer, în contextul 5G, ce se va întâmpla cu aceste mașini în contextul 5G. Am identificat de asemenea și noi domenii de interes, iar aceste domenii de interes vor fi economia datelor, sunt chestiuni care vă sunt Uh, cunoscute, dorim să permitem fluxul liber al datelor în Uniunea Europeană, dar vrem să asigurăm, să oferim uh, și garanții pentru fiscul european, datele referitoare la fiscalitate care sunt depozitate într-un alt stat membru și apoi vorbim despre platforme platforme importante în domeniu, în relațiile societate comercială la societate comercială. De foarte multe ori firmele mici sunt nemulțumite pentru că spun că nu reușesc să negocieze cu platformele mari, cu furnizorii mari de servicii, chiar și se tem că vor fi scoși de pe platformă, că nu vor fi protejați, că poziția lor nu va fi protejată. Deci dacă vorbim de practicile incorrecte și ideea de rezolvare a litigilor, de soluționare a litigilor, ar fi, de exemplu, niște platforme pe care le avem în vedere. De asemenea, trebuie să clarificăm uh, și uh, mai multe principii referitoare la discursul urii sau la știrile false. Vrem să vedem ce se întâmplă. Uh, în statele membre. Statele membre ar dori să-și lanseze propriile lor regulamente care se referă la discursul URI, dar o armonizare, o viziune armonizată la nivelul Uniunii Europeană ar fi mai bună pentru că ar proteja libertatea de expresie și libertatea de exprimare, libertatea de și uh, ar uh, duce Uh, la o mai bună aplicare a acestui principiu de notificare. Ce înseamnă notificarea? Trebuie să uh, bifăm undeva o căsuță unde apare un asemenea nume sau e nevoie de un cod de identificare personală. Dacă cineva încarcă un conținut pe o platformă și altcineva Uh, descarcă acest conținut, atunci ce drepturi am eu să îmi protejez interesele legale, să reîncarc conținutul pe platformă. Deci ne vorbă de clarificarea acestui principiu al notificării și apoi siguranța cibernetică ar trebui să petrecem ore și ore în șir discutând despre această chestiune. Trebuie să asigurăm, să dăm multă atenție siguranței cibernetice. Acum, la revizuirea la jumătatea perioadei, am hotărât să lansăm o strategie privind uh, siguranța, securitatea cibernetică Uh, s-a discutat, uh, din, se tot discută din 2013, dar ne gândim la uh, dispozitivele conectate. Atunci nu exista fenomenul acesta, dar asta știm că infractorii aceștia cibernetici acționează clar în Statele Unite. Au fost create botneturi, s-au generat Uh, acele taxe uh, în care s-au negat serviciile, s-au fost respinse serviciile uh, împotriva unor furnizori globali de servicii. Iar în Uniunea Europeană trebuie să ne concentrăm și noi asupra acestor chestiuni care țin de siguranța cibernetică. Să o facem la modul foarte serios. E nevoie de propria noastră capacitate de funcționare la nivelul Uniunii Europene pentru că pe baza ultimelor atacuri știm că se pot produce atacuri masive și toată lumea uh, va privi către Uniunea Europeană. Astăzi avem doar 30 de lucrători în acest domeniu. Ce se întâmplă cu soluțiile în viitor când sunt doar 30 de lucrători. Uh, următorul cadru de finanțare multianuală pentru problema digitală trebuie să fie foarte important și trebuie să includem și chestiunile de siguranță cibernetică. În Statele Unite, anul acesta, vor folosi banii contribuabililor la nivel de stat și la nivel federal E vorba de 98 de miliarde de dolari americani pentru siguranța cibernetică, iar noi uh, am lansat un parteneriat public-privat în acest domeniu. Am vrea să folosim 40 uh, de, 450 de milioane de euro în aceste parteneriate public-privat uh, și sperăm ca împreună să ajungem la 1,8 miliarde de euro 1,8 miliarde nu, de, de euro pe mai mulți ani, uh, comparabil cu cifra din Statele Unite. Mi-a exprimat timpul deja, mi-a expirat timpul deja și sunt gata să răspund la întrebările dumneavoastră. Vă mulțumesc uh, foarte mult, domnule vicepreședinte, a fost foarte succint. De fapt, ați vorbit 13 minute, dar e în regulă pentru început. Iar și eu mai vreau să adaug ceva. Aseară, la ora 10 am uh, finalizat uh, discuțiile tripartite privind Wi-Fi în Uniunea Europeană pentru toți cetățenii. Persoane care sunt aici alături de dumneavoastră, a fost uh, prezentă și doamna vicepreședinte și este foarte bine pentru cetățenii europeni. Este un semnal foarte important ca și în ceea ce privește roamingul, nu? E o situație similară, e vorba de internet la viteză mare, de mare calitate, peste tot în Uniunea Europeană. Ă, gratis, evident, accesul fiind gratis, ceea ce e foarte important din punctul nostru de vedere. Vă mulțumesc foarte mult pentru propunerea aceasta, mulțumim Comisiei și Consiliul, de asemenea, este de acord cu acest lucru, deci or, rezultatele sunt foarte bune. Asta trecem la discuții. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Del Castillo Vera în numele grupului PPE. Thank you, thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Domnule președinte, mulțumesc, domnule vicepreședinte, pentru prezența dumneavoastră aici. În uh, această perioadă Uh, ne apropiem de finalul mandatului. Așa ar părea. Dar uh, s-au realizat atât de multe în acest domeniu, încât pare că am început mandatul acum patru ani. În realitate, vorbim de 21 de acte legislative din 30 și ceva de inițiative lucrurile stau excep, excelent. Și cred că uh, putem, uh, prin eforturile noastre, să încurajăm piața unică digitală. Este vorba de o transformare digitală pe care economia și societatea europene uh, au nevoie. Și este absolut uimitor. Multe dosare au fost finalizate, iar acum unele sunt în desfășurare uh, în uh, stadii diferite vis-a-vis -vis de drepturile de autor, comunicațiile electronice, conectivitate, care este crucială, iar acum, pentru ultima parte, avem nevoie de două aspecte principale, care vor închide cercul acestui mandat în strategie privind siguranța cibernetică, care, așa cum spuneați, este absolut crucial. Ultimul astfel de pachet a fost aprobat în 2013, dacă nu mă înșel. Și în patru ani lucrurile s-au schimbat în mod dramatic. Apoi avem și uh, fluxul liber al datelor în Uniunea Europeană. Este un pachet indispensabil pentru noile oportunități uh, ce le putem oferi industriei uh, europene. Sunt mai multe lucruri care indică că, având legislația adecvată în uh, aceste domenii, Uniunea, uh, industria europeană, uh, producătorii Uh, și poziția de lider pe care uh, producătorii de software europeni o au în uh, întreaga lume. În ceea ce privește economia datelor și gândindu-ne la internetul obiectelor și comunicarea între mașini, trebuie să vedem de unde vin datele, și dacă vin din uh, platforme de comerț uh, online sau uh, date cu caracter personal. Transferul acestor date de la un obiect la altul va reprezenta o revoluție, iar Uniunea Europeană are posibilitatea unică de a fi lider în uh, economia globală a datelor. Aș vrea să vă întreb Uh, despre propunerea legislativă privind fluxul liber al datelor, o propunere pe care o așteptăm cu sufletul la gură. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Ați uh, menționat un uh, lucru îngrozitor. Ne apropiem de finalul mandatului, este teribil, dar într-adevăr trebuie să ne amintim că în doi ani vom avea din nou alegeri, deci ar trebui să finalizăm activitățile uh, și să ducem la capăt uh, pachetele legate de piața unică digitală. Și asta doar în 2 uh, ani. Doamna Natri din partea SND. Mulțumesc, domnule președinte, apreciez prezentarea domnului comisar și uh, sperăm că vom coopera Um, îndeaproape și cu viitorul comisar care ne fost coleg. Cred că ar trebui să ne concentrăm nu pe un nume, piața unică digitală sau societatea sau economia digitală, poate ar trebui să începem cu niște nume diferite, niște denum- denumiri diferite, pentru că aș vorbi mai mult decât despre o piață unică digitală. E vorba despre o tranziție către ceva nou, bazat pe digitalizarea economiei și fără digitalizare, economia noastră va rămâne în urma Americii și a Asiei și poate și a Africii într-o zi. Și nu vom uh, putea face față problemelor economiei odată ce ne vom fi modernizat infrastructurile și competențele, trebuie să ne asigurăm că inovația ajunge pe piață și doar atunci vom putea vorbi despre o piață unică digitală. Ar trebui să punem accentul mai mult pe crearea uh, și încuraj, pe încurajarea inovației. Sigur, asta ține foarte mult de comisia noastră, mai mult decât de domeniul dumneavoastră de activitate. Uh, Trebuie să um, creăm ceva nou pentru economie, pentru că acest lucru este foarte necesar. În ceea ce privește uh, diferența de competențe digitale uh, nu poate fi acceptată. Comisia a venit cu o propunere ca să ne asigurăm că unele state membre nu rămân prea mult în urmă. Uh, și noi încercăm să punem umărul la treabă și să ne asigurăm că infrastructurile sunt modernizate peste tot și să nu acceptăm ceva demodat, ceva ce se folosea acum 20 de ani, ci să um, venim cu sprijin financiar sau prin reglementări pentru a îmbunătăți situația cât mai mult posibil la nivelul tehnologiei. Domnule comisar, ați menționat, așa cum menționa și colega mea, siguranța uh, cibernetică, ce nu trebuie uitată, pentru că ne confruntăm cu o situație dificilă. Este adevărat că există fonduri în acest sens, dar statele naționale, uh, statele membre acționează în mod diferit. Vorbim despre siguranța cibernetică și Centrul pentru Siguranța Cibernetică din țara mea. Multe state membre um, iau măsuri în acest domeniu și încearcă să uh, coopereze, dar să nu uităm că uneori statele membre nu vor să acționeze decât dacă sunt împinse de Uniunea Europeană. Dar cred că aici trebuie să facem mult mai multe. Am o întrebare foarte concretă. sunteți gata cu uh, propunerea privind uh, proprietatea asupra datelor? Este foarte ciudat că atunci când uh, uh, creăm o societate bazată pe date, nu știm foarte bine cine este proprietarul datelor. Apoi, uh, în ceea ce privește roamingul, colegii mei vor afla că unele agenții de reglementare la nivelul statelor membre acceptă niște excepții, pentru că nu toți furnizorii pot să ofere roaming gratuit, dar um, și până la urmă, dar oricum, Um, cetățenii vor plăti cu 85% mai puțin decât plătesc astăzi, pentru că uh, vorbim de o reducere de la 15 euro pe megabit la 7 um, euro și de la, de la 50 la 7,7 euro este o descreștere de 85%, ceea ce e foarte bine chiar dacă nu obții roaming cu totul gratuit. Mulțumesc! Mulțumesc! Ați menționat o chestiune foarte importantă. Vom fi responsabili pentru audierea uh, <clears throat> comisarului desemnat pentru portofoliul societate și piață digitală. Pe 20 iunie se pare că va fi această audiere și vreau să vă amintesc tuturor această dată, 20 iunie, seara, este absolut necesar să fiți uh, prezenți, dragi colegi. Pentru, și trebuie să pregătim întrebări Coordonatorii au uh, pregătit uh, întrebările, vor fi trei din partea noastră, trei din partea Comisiei pentru Cultură și se va ajunge până la 25 de întrebări adresate comisarului desemnat. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș vrea să pun o întrebare foarte concretă. Se lucrează la pachetul privind drepturile de autor în piața unică digitală. Există categorii generale, dar am fost uimit să văd cât de dificil este să găsești echilibru între diversele interese și diferente, diferitele obiective ale pieței unice digitale. Știți bine care sunt uh, chestiunile controversate, uh, minera datelor, etc. Dar unor am impresia că nu, to- nu toți termenii și nu toate conceptele sunt bine definite în acest moment. Și una din întrebări, o întrebare foarte serioasă și cu un răspuns foarte dificil, este legată de platforme, platforme active și pasive. V-ați pus problema definirii foarte clare a acestor platforme active și pasive, pentru că definițiile diferă și de la o țară la alta. Lucrați în acest moment la niște definiții mai precise în aceste cazuri? Ar fi de, ne-ar fi de mare ajutor și nouă atunci când uh, lucrăm pe marginea acestor dosare. Acesta este doar un exemplu, pentru că sunt și alte concepte care uh, nu sunt foarte clare pentru experții noștri de la serviciul juridic. Ei nu găsesc soluții și definiții foarte clare pentru aceste concepte. De exemplu, platformele active și pasive. Ce părere aveți despre această chestiune și mm, ce um, și dacă putem aștepta în viitor definiții mai precise din partea Comisiei privitoare la aceste concepte. Vă mulțumesc foarte mult pentru întrebările dumneavoastră. Domnul Kohlicek, din partea GUE. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să adresez două întrebări simple. Prima, programele și datele cum protejăm aceste elemente? În matematică se pot programa anumite elemente unele chiar în tabele Excel. Dar altele sunt programate de utilizatori, pregătite de utilizatori. Ce diferență avem aici între programarea simplă, care nu te, trebuie să fie acoperită de protecție, și anumite elemente sofisticate, cookies, ce se întâmplă cu protecția acestora. Apoi, în privința acoperirii. Dacă călătorești dintr-o țară în alta, indiferent dacă e Germania sau Austria sau Republica Cehă, dacă ești pe autostradă sau într-un tren, veți descoperi adeseori că nu aveți semnal. Indiferent de, de statul în care călătoriți vorbim despre nevoia de a impune fiecărui stat membru obligația de a asigura viteză mare pentru date, și în zonele terestre, inclusiv cele care nu sunt uh, foarte populate, dar și în mijloacele de transport. Uneori, chiar în centrul unor capitale europene, semnalul cam dispare. Cum să ne asigurăm că această problemă este rezolvată? Acestea sunt cele două întrebări pe care doream să vi le adresez. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Blanco Lopez. Mulțumesc. Domnule vicepreședinte, se vorbește mult despre dreptul de proprietate intelectuală în, streta, în strategia pentru piața digitală. Aș dori să ne lămuriți odată pentru totdeauna dacă veți propune schimbări ale cadrului juridic privind îndeplinirea drepturilor de autor. Pe de altă parte, Tocmai am votat un raport privind platformele online împreună cu Comisia INCO. Se spune că se vor lua măsuri privind relațiile dintre platforme uh, și că ar putea să fie introdus un instrument legislativ. Ce formă ar lua acest uh, instrument legislativ privind răspunderea intermediarilor? Când veți uh, propune uh, acest ghid pe care tot îl anunțați? Apoi, informații pen, privind uh, internetul în bandă largă și utilizarea acestora. Se pare că între 7 și 12 proiecte pe an uh, merg în această direcție. Sunt uh, proiecte importante uh, pentru regiuni ca mea, Galicia, uh, care sunt afectate de îmbătrânirea populației. Mulțumesc, doamna Virconen. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc uh, domnului comisar pentru că, din punctul meu de vedere, comisia a fost foarte activă în ultimii ani privind agenda digitală. Așa cum am spus de multe ori, uh, Ați venit cu foarte multe propuneri în ultimile luni și în ultimii ani și acum este rândul Parlamentului și al Consiliului uh, să finalizeze uh, pachetele și este rândul statelor membre să le pună în aplicare. Este și una dintre cheile succesului pentru viitor trebuie să fim uh, competitivi și în lumea digitală. Și aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră privind uh, situația actuală în Europa, uh, vis, vis în Europa vis-a-vis -vis de situația globală. Europa comparată cu uh, Statele Unite, cu Asia, suntem destul de competitivi, suntem destul de rapizi, mai avem probleme care trebuie rezolvate, mai avem probleme administrative care ar trebui rezolvate dacă ați putea să alegeți 1, 2, 3 zone foarte importante unde trebuie să fim mai activi uh, la nivel european în ceea ce privește uh, lumea digitală. Ce ar trebui să facem mai urgent acum? Mulțumesc, domnul Columbace. Uh, thank you. Mulțumesc, domnule Buze. Domnule Buze, pot să vă promit că voi fi foarte atent la ce se va întâmpla pe 28 iunie, când propunerea va veni din partea țării noastre. Întrebarea mea pentru comisarul ANSIP uh, vizează regulamentul uh, cu privire la e-privacy care este acum discutat sau va fi discutat în uh, Parlamentul European. După cum știm, GDPR va intra în vigoare de pe 25 mai 2018. Eh, Dar propunerea Comisiei pentru e-privacy este să intre în vigoare în aceeași zi. Întrebarea mea este de ce? Este vorba despre lex specialis uh, pentru GDPR, o lege specială care nu poate fi adoptată mai devreme. Dar întrebarea mea este de ce în aceeași zi? Dacă ar fi să amânăm, și nu mă refer cu mult, uh, doar cu șase luni, să zicem, să fim realiști, să nu depășim, deci, uh, orizontul uh, imaginat de Parlament sau uh, Comisie, însă ținând cont de câte chestiuni sunt încă problematice legate de e-privacy, sunt uh, colegi care s-au referit la problema uh, browserelor, ale chestiunilor vizate de cookies și așa mai departe. Poate ar trebui să ne gândim puțin și la uh, soluții de protecție antivirus. Deci sunt multe lucruri care trebuie uh, discutate. Din păcate, avem un raportor foarte... Eh, din fericire, avem un raportor foarte uh, experimentat, doamna Lauristin. Dar mă gândesc că dacă am avea mai mult timp de discuții, repet, nu să amânăm lucrurile prea mult, eh, doar cu 3 sau 6 luni, și dacă am putea apoi să oferim timp și companiilor pentru a putea fi pregătite, pentru a se putea alinia cerințelor din noua inițiativă, din nou regulament, ar fi mult mai bine. De exemplu, dacă trebuie să se pregătească browsere noi, uh, softuri noi, totul nu poate fi realizat doar în uh, trei uh, luni de zile. Deci de pe 25 mai am putea muta termenul pe 25 august. Ar fi deci în favoarea regulamentului să oferim mai mult uh, timp. De asemenea și calitatea softului pe care noi îl vom uh, uh solicita pentru implementarea regulamentului uh, va necesita uh, 6 sau 9 luni. Deci uh, de asta mă gândeam dacă n-ar fi bine să amânăm puțin lucrurile. Mulțumesc foarte mult. Dacă îmi permiteți, am și eu o întrebare de natură generală, domnule vicepreședinte se spune că aproximativ 70 până la 80% din uh, inovație în economia actuală se obțin prin intermediul sectorului uh, digital. De exemplu, dacă vorbim despre un diagnostic în domeniul sănătății sau despre o operație chirurgicală, datorită uh, sistemelor care există deocamdată, totul este mult mai uh, precis, ceea ce este minunat. Același lucru este valabil în ceea ce privește piața internă a energiei. Ne putem gândi la rețelele inteligente. Totul, până la urmă, ține de sistemele digitale. Se spune de asemenea că cel mai mare efect de pârghie pentru astfel de inovații uh, este uh, resimțit uh, la nivelul întreprinderilor aflate la început. Cum am putea noi să acționăm ca investitori pentru aceste tipuri de întreprinderi? Pentru că uh, Poate pentru aceste mici întreprinderi uh, aflate la început ar fi mai interesant să funcționeze pe piața americană mai degrabă decât pe piața uh, europeană. Poate e convenabil pentru ele să ajungă pe piața din Milano, Londra sau Barcelona, dar uh, per ansamblu uh, se vizează mai degrabă piața Statelor Unite. E o idee la care e greu să încep să reflectezi. Dar uh, trebuie să ne întrebăm dacă vom fi uh, capabili de inovație pe viitor și dacă vom putea face progrese majore și în ceea ce privește piața unică digitală și Uniunea uh, digitală, care poate ar trebui să susțină toate aceste întreprinderi aflate la început. Aceasta este întrebarea mea de natură generală. Nu văd să mai fie și alte întrebări, așadar uh, v-aș ruga, stimate uh, domnule vicepreședinte, să răspundeți la întrebările adresate. Mulțumesc foarte mult pentru toate aceste comentarii și pentru toate întrebările care au fost uh, adresate. Aș vrea să încep cu o teză de natură generală. Firește, mă bucur că a fost numit un nou comisar de Bulgaria pentru a se ocupa de uh, toate aceste dosare uh, alături de mine, pentru că să mă ocup singur de toate acestea e mult prea împovărător. De aceea am nevoie de ajutor. Mă bucur așadar că uh, Bulgaria a făcut o nominalizare și Deja am avut uh, o întâlnire cu doamna comisar care se va ocupa uh, de uh, chestiuni digitale și credem că va fi un comisar foarte bun. Aș dori să-i mulțumesc doamnei Pilar del Castillo pentru toată munca Uh, făcută pentru piața uh, digitală a telecomunicațiilor uh, din Uniunea Europeană. Deja roamingul dispare, tarifele sunt peste tot cele de la nivel național, asta de la 15 iunie încolo. După cum ați menționat mult dintre dumneavoastră, nu doar furnizorii de servicii de telefonie Uh, pot oferi aceste uh, servicii într-o manieră nelimitată pe tot cuprinsul Europei. Mai sunt și acele companii uh, care vor avea dificultăți, de exemplu în regiunea Scandinaviei, dacă respectivele prețuri sunt unele pe care oamenii și le pot permite și dacă pachetele sunt extrem de generoase, pentru că știm cu toții, e nevoie să existe anumite limite. Însă asta nu este o scuză pentru a percepe uh, costuri uh, suplimentare, mai ales pentru cei care uh, n-au nicio uh, intenție să plece din țara lor să viziteze un alt stat al Uniunii Europene. Doamna Pilar del Castillo uh, s-a referit și la uh, securitatea cibernetică. Pentru mine, acest subiect este foarte important. Ați înțeles uh, asta și din uh, prezentarea mea introductivă. Trebuie să încercăm să stabilim uh, niște standarde comune, globale, pentru securitate cibernetică în ceea ce privește internetul lucrurilor. Internet of Things. În Statele Unite, de exemplu, se dă mare atenție acestui uh, tip de internet și aspectul care țin de securitate energetică. Astăzi, după cum bine știm, dacă anumiți producători de lăm să spunem, sau de alte obiecte uh, uh, ieftine care se vând pe internet, ei nu dau uh, deloc atenție securității cibernetice și în multe cazuri unde există anumite setări pentru securitatea cibernetică, oamenilor nu le pasă de aceste setări. Atunci când cumpără telefoane mobile noi sau uh, noi tablete, oamenii, nu toți, dar poate majoritatea lor, vor schimba acele setări uh, uh, generale din fabrică, dar atunci când vor cumpăra un nou aspirator, e clar că nimeni nu va dori să schimbe uh, Uh, setele de securitate care vin incorporate în astfel de echipamente. Prin urmare, e mult mai uh, ușor așadar pentru răufăcători uh, să profite de dispozitivele pe care le deținem. Deci trebuie să existe niște standarde comune de securitate pentru internetul lucrurilor, însă trebuie să dăm și mai multă atenție igienei cibernetice. Toți știm că e sănătos să te speli pe mâini, mai ales înainte de masă. Oamenii nici măcar nu se mai gândesc de ce uh, trebuie să facă asta. E un gest reflex. Dar atunci când discutăm despre dispozitive conectate, uh, lucrurile nu mai sunt uh, la fel de reflexe. În ceea ce privește internetul lucrurilor, nu vorbim despre lux. Există uh, roboți uh, de tip aspirator pe care îi folosim acasă și are sens într-un fel să-ți uh, conectezi frigiderul la fierul de călcat, că atunci când calci frigiderul să nu-ți răcească berea. El poate să mai aștepte așa dar Însă dacă vom putea să reducem toate acele vârfuri de consum energetic și acele uh, limite inferioare de consum energetic în Uniunea Europeană, atunci vom putea să economisim cel puțin 100 de miliarde de euro pe an în Uniunea Europeană. Deci are sens să conectăm uh, frigiderul la fierul de călcat. Dar e destul de periculos dacă nu schimbăm setările standard uh, din fabrică ale dispozitivelor. Deci trebuie să fim mult mai atenți la uh, igiena cibernetică. Apoi, atunci când vorbim despre uh, noua strategie europeană pentru securitate uh, cibernetică, trebuie să vorbim și despre un nou mandat pentru ENISA. As, mandatul de astăzi este unul temporar și e nevoie să oferim un nou mandat pentru ENISA. În ceea ce privește securitatea uh, cibernetică, nevoie să existe și o rețea a centrelor de excelență pentru securitatea energetică. Trebuie să încercăm să concurăm cu acele produse de securitate energetică, uh, cibernetică pe care le oferă Statele Unite, să zicem. Iar uh, astăzi poziția noastră este așa și așa. Trebuie să investim uh, mult mai mult în securitatea cibernetică. În ceea ce privește capacitățile operaționale. E bine, am spus uh, deja, dar uh, repet, uh, după cum știm, anumite state membre mai, mare, mai mari nu visează la mm, capacități operaționale la nivelul Uniunii Europene pentru că sunt perfect capabile să se autogestioneze în ceea ce privește aceste subiecte. În statele membre mici însă există această nevoie uh, de a avea anumite capacități operaționale la nivelul uh, Uniunii uh, Europene. Așadar, cel puțin trebuie să începem să discutăm despre aceste subiecte, dar din câte înțeleg eu lucrurile, aceste capacități operaționale uh, pentru Uniunea Europeană, pentru a face față amenințărilor cibernetice, vor fi necesare. Apoi, fluxul liber de date, un alt subiect. În decembrie anul trecut am purtat discuții în Consiliul uh, pentru Telecomunicații și la vremea aceea 20 de uh, vorbitori au luat cuvântul, iar 18 au solicitat uh, măsuri imediate, inclusiv măsuri juridice imediate, pe care le vor susține în totalitate. O țară a avut obiecții, dar acum uh, și-au rectificat uh, poziția și au spus că vor susține cu totul uh, aceste măsuri, iar un alt stat s-a opus. Acum ne-am extins abordarea în ceea ce privește fluxul liber de date, oferind de asemenea și posibilitatea de a acces la anumite date stocate în anumite state membre. Sperăm că statul care s-a opus acestei uh, idei uh, va începe să o îmbrățișeze acum. Este vorba de fluxul uh, liber de date, care astăzi nu arată prea bine în Europeană. Știm că avem 56 de reguli diferite în, Uniunile, în 21 de state ale Uniunii Europene în ceea ce privește localizarea datelor. Uh, aceeași tendință se poate regăsi peste tot în lume. Jucătorii mari uh, pot să facă față unei Europe fragmentate, sunt uh, capabili uh, să facă față și unui număr de 28 de uh, centre de date în 28 de state membre ale Uniunii Europene. Dar ce se întâmplă cu întreprinderile mici și mijlocii? Ce se întâmplă cu întreprinderile aflate la început, cu startup-urile? Acestea nu vor putea să facă față unui număr de 28 de centre de date în 28 de state membre ale Uniunii Europene. Iar mesajul nostru va fi unul simplu. Stați acasă sau mergeți în Statele Unite, acolo unde uh, există o piață unică cu câteva sute de milioane de uh, consumatori mulțumiți. Dar nu acesta este, de fapt, mesajul pe care vrem să-l transmitem noi întreprinderilor aflate la început. Așadar, în septembrie sper că vom putea oferi propunerile noastre legate de uh, fluxul liber de date, iar mai târziu vom uh, face față și chestiunilor care vor apărea în legătură cu cei care dețin uh, statutul de proprietare asupra datelor, răspunderea cu privire la prelucrarea lor și așa mai departe. Ca să fiu cinstit, uh, Comisia nu este gata în acest moment să ofere soluții în ceea ce privește aceste subiecte acum. E nevoie așadar de mai mult timp pentru noi. Sunt de acord cu toți cei care au spus că uh, Acesta este un principiu cu adevărat important pentru uh, industrie și cercetarea industrială. Chiar ieri am avut o întâlnire a, Institutul, a, a uh, Consiliul pentru uh, Competitivitate și pot să spun că nimeni nu s-a opus acestui aspect și majoritatea celor prezenți au susținut această inițiativă. Apoi, în ceea ce privește proprietatea asupra datelor, știți că există anumite practici în Uniunea Europeană care diferă foarte mult. Pentru anumite companii, uh, proprietatea datelor nu este deloc importantă. Ar dori doar să aibă acces la date. De exemplu, Scania a conectat mai mult de 230.000 de camioane uh, peste tot în lume și au spus că nu-și doresc să dețină date, doar uh, își doresc acces la aceste date, doresc să le poată folosi în are aceeași abordare. Aș dori să folosească datele, să primească acces la aceste date, dar TomTom în același timp uh, dorește să dețină date. Iar eu nu sunt gata să spun că o soluție este bună, iar cealaltă este proastă. Însă există totuși o nevoie aici de a avea o abordare armonizată și trebuie să mai lucrăm la aceste aspecte. Apoi, în ceea ce privește drepturile de autor. Poate nu ține totul uh, neapărat de competențele comisiei dumneavoastră, însă sunt de acord cu cei care au spus uh, că este dificil uh, să găsim un echilibru între diversele interese, iar prin propunerea noastră noi ne-am dorit să avem acest echilibru și sunt de acord că întotdeauna va exista cineva nemulțumit. Dar cu propunerea noastră cu privire la drepturile de autor, noi am dorit să extindem principiul țării de origine și să introducem de asemenea și uh, gestionarea obligatorie colectivă a drepturilor. Iar uh, în acest fel, obiectivul nostru a fost să dublăm volumul conținutului care va fi eh, astfel accesibil la nivel transfrontalier pentru cetățenii europeni. Astăzi, eh, costurile administrative sunt extrem de uh, ridicate. Se află la un nivel prea înalt. Ori aceasta este o barieră reală pentru cei care ar dori să uh, Uh, urmărească respectivele emisiuni sau uh, filme. Ei nu vor uh, însă să aibă de-a face cu aceste costuri administrative. Iar problema este una care aparține și creatorilor, căci ei nu vor fi remunerați adecvat dacă va fi mult prea dificil să înțelegem cine anume deține drepturile de proprietate intelectuală și cred că din din cauza acestor dificultăți, oamenii preferă să uh, folosească metode la limita legalului sau chiar metode ilegale pentru a avea uh, acces la conținutul digital. Așadar, după cum știm, 68% dintre utilizatori din Uniunea Europeană spun că uh, se folosesc adesea de uh, descărcările gratuite de pe internet. People Mă gândesc la persoanele care folosesc acele descărcări uh, gratuite, dar trebuie să asigurăm accesul transfrontalier mai bun la conținutul digital. Și nu vorbesc despre accesul gratuit. Uh, lucrările comerciale. <clears throat> nu există o cerere reală, eu știu, de a difuza filme în cinematografe mari, dar e interesant <clears throat> cum să se asigure accesul oamenilor care au interesul să analizeze, să privească cărțile sau filmele. Deci trebuie să găsim aceste soluții. Trebuie să existe excepții pentru scopuri de învățământ. Dacă un profesor dorește să predea și într-o țară vecină, atunci în foarte multe țări trebuie să-și facă probleme apropo de drepturile respective, pentru că s-ar putea să folosească materiale în prezentările lor care sunt cuprinse sunt protejate de drepturile de, de autor și dacă un profesor dintr-o țară vecină folosește ceva ilegal, ceva material ilegal, o să apară un scandal foarte mare. Deci vrem să ușurăm viața profesorilor, ceea ce nu e singurul motiv pentru care am lansat uh, aceste excepții de domeniul învățământului, exploatarea datelor și a textelor. Noi am fost din ce am mers din ce în ce mai progresiv, am devenit din ce în ce mai liberali uh, față de regulile existente în Marea Britanie. Dar în Marea Britanie regulile privind exploatarea textelor și datelor <clears throat> sunt foarte clare este cea mai liberală țară din Uniunea Europeană. Iar acum mă surprinde că raportorul propune ca regulile acestea să fie și mai liberale. Și în felul acesta vom distruge modelele de afaceri existente, modele care funcționează bine în anumite domenii. Deci trebuie să fim foarte atenți să nu distrugem modele de afaceri care funcționează bine și în domeniul protecției drepturilor de autor. Încă un domeniu important pentru toată lumea. După cum știm, există platforme bazate pe abonare, au mai mult de 100 40 de abonați pe lună, iar abonații aceștia plătesc uh, cam 2 miliarde pe an muzicienilor. Și în același timp există și alte platforme care sunt susținute de reclame, iar uh, platformele acestea au cam un miliard de contacte pe lună dar le plătesc muzicienilor doar 643 de milioane pe an. Deci de la un miliard 1 la 2 miliarde, 1 miliard și 0,6 miliarde și evident că muzicienii nu sunt uh, mulțumiți. Cineva folosește conținutul creat de ei fără ca ei să fie remunerați așa cum trebuie. Și am găsit o soluție și pentru situația asta. Să vedem cum o să meargă negocierile cu Parlamentul. Sunt absolut convins că trebuie să asigurăm accesul legal al cetățenilor la conținutul digital achiziționat legal atunci când călătoresc în altă țară, dar trebuie să asigurăm și remunerarea corectă a autorilor. Nu vreau să spun că un scop e important, iar celălalt nu este mai așa de important, adică remunerarea autorilor. Nu. Sunt la fel de importante din punctul meu de vedere. Drepturile caselor de editură este un subiect uh, fierbinte peste tot. N-am fost uh, foarte clar de partea celor care au cerut soluția actuală, dar uh, cinstit vorbind, din date reiese că drepturile uh, conexe existau deja din secolul al XVI-lea. Și care e diferența între, eu știu, editorii de presă și cei care au uh, clar, foarte clar ce au făcut? Unul trebuie să îi organizeze uh, studiourile de înregistrare de muzică, iar uh, alții trebuie să organizeze pe jurnaliști, nu cei care se ocupă de așezarea în pagină, de fotografii. Deci, uh, editorii de presă <clears throat> ar vrea să spună că sunt intermediari neutri pe platformele astea și n-au solicitat drepturile conexe. Dar cred că au dreptul să primească drepturile conexe. Timpul trece mult prea repede atunci când vorbesc. Platformele. S-a pus o întrebare despre platforme. Spuneam la început că această comisie nu va avea o abordare orizontală când e vorba de uh, platforme, pentru că e foarte ușor să eliminăm inovațiile, să le ucidem atunci când vorbim de platforme reglementate. Sunt așa de multe platforme și am hotărât uh, să vedem lucrurile de la caz la caz. Da, ne vom ocupa de chestiunea asta. Principiul notificării și acțiunii, da, trebuie să intervenim. Uh, economia colaborativă, cum să-i uh, protejăm pe consumatori, sunt chestiuni în care trebuie să intervenim știu ce înseamnă să circul pe autostradă și să n-ai semnal. Și nici mie nu-mi place. În Laponia, de exemplu, nu înseamnă. În, fie că suntem în Suedia sau în Norvegia, în Laponia, acoperirea 4G este excepțională, dar densitatea populației este mai puțin de o persoană pe kilometru pătrat. Dar în țările din Europa de vest, știți foarte bine, când călătorești de la Bruxelles la Strasburg, zeci de kilometri, n-ai semnal. Și n-ai acces nu numai la internet, dar nici măcar la telefon, n-ai semnal telefonic. Cum e posibil așa ceva? În Laponia, în Laponia, la Cuca Măcăii, unde aștepți ore în șir o mașină, dar există acoperire 4G. Nu, aici a, sunt patru benzi, se produce o încurcătură de trafic, nu, și n-ai, nu mai e semnal. Ce se va întâmpla mâine, în momentul în care o să apară mașinile care n-au șofer, care se conduc singure? E nevoie de cooperare mai multă în domeniul spectrului. În ce privește firmele nou înființate, am spus deja. Problema reală este fragmentarea pieței europene și când se creează piața unică digitală, vom ajuta și firmele nou create, pentru că piața aceasta va rămâne fragmentată ca astăzi, iar uh, ideea de a o intensifica în Uniunea Europeană e mm, mai greu decât în uh, Statele Unite. Deci trebuie să creăm această piață unică digitală în Uniunea Europeană. Dorim de asemenea să ajutăm firmele nou înființate creând platforme pentru aceste firme și rețele de rețele pentru aceste firme. Finanțarea, capitalului de risc este foarte important. Mulțumesc foarte mult, domnule vicepreședinte, pentru această discuție foarte profundă și cuprinzătoare asupra multor chestiuni și sperăm că vom mai avea posibilitatea să ne întâlnim în viitor. Doriți să mai adăugați ceva? Eh, s-a pus o întrebare despre e-privacy, nu viața particulară pe, pe internet, confidențialitatea pe internet. Vă rog, răspundeți, pentru că spuneați că am timp delimitat la sfârșit. Problema este răbdarea eurodeputaților. Ultima observație despre regulamentul privind confidențialitatea pe internet. Întrebarea mi-a fost adresată direct de ce în aceea zi uh, a apărut și regulamentul privind protecția datelor. Depinde de negocierile cu Parlamentul depinde de negocierile tripartite. Și apoi o să ajungem la data finală a aplicării acestui regulament privind protecția confidențialității și a vieții primate pe internet. Sigur că aici sunt interpretări divergente în statele membre, de aceea scopul nostru a fost ca această aplicare totală să se facă în aceea zi. Regulamentul privind confidențialitatea și protecția vieții private pe internet este o chestiune care ține de Uniunea Europeană. Avem o directivă, dar aplicarea acestei directive în acest sens a fost destul de diferită în cele 28 de state membre. Conform directivei, confidențialitatea comunicărilor este garantată în momentul în care vorbim de uh, telecom, dar nu în momentul în care vorbim de LTT. Deci trebuie creat un teren de egalitate, condiții de egalitate. Iar acum spunem că, de fapt, confidențialitatea comunicărilor trebuie să fie garantată și atunci când vorbim despre mijloace de comunicare, pe care nu le avem încă, soluții viitoare. Iar terenul de egalitate între furnizorii de servicii de telecomunicații, de comunicări și LTT, uh, operatorii de telefonie pot să prelucreze datele pentru a-și îmbunătăți calitatea serviciilor și nu pot vinde datele, de exemplu, uh, pentru uh, reclamă noi spunem că principiul de bază va fi cu consimțământul oamenilor și pe baza consimțământului oamenilor și operatorii de telecom pot să vândă datele prelucrate pe care le au. Să vândă, eu știu, reclame sau altceva. Iar publiciștii, editorii de presă sunt uh, uh, îngrijorați de regulile privind uh, motoarele de căutare. Dacă ne gândim la cookies, majoritatea oamenilor nu vor să uh, dea click pe mm, acele căsuțe, pentru că nimeni nu se uită la ce scrie în căsuță și sunt de acord cu căsuța respectivă. Uneori uh, li se cere nu să accepte, eu știu, niște setări de confidențialitate sau de securitate foarte înalte care sunt incluse în produsul respectiv. Cu propunerea comisiei pleacă de la ideea că o să existe niște alegeri pentru setările motorului de căutare și oamenii pot să aleagă și să modifice alegerea ceva mai târziu. Dacă cineva, eu știu, un editor de presă sau cineva vine cu o idee bună pentru a îmbunătăți propunerea noastră, atunci comisia este deschisă la aceste propuneri. Vă mulțumesc foarte mult pentru răbdare, vă mulțumim pentru această cooperare fructuoasă pe care o avem deja între Comisie și Comisia ITRE și aștept uh, cu nerăbdare să continuăm. Uh, îmi cer scuze că v-am grăbit, spune președintele, a fost probabil greșeala mea. Dar a fost o discuție excelentă, vă mulțumesc foarte mult. Foarte, chestiuni foarte importante uh, au primit răspunsuri largi și profunde. Vă mulțumesc foarte mult, domnule vicepreședinte. Dear friends, Stimați colegi, următoarea noastră reuniune pe 20-21 iunie, deci vă rog să fiți gata, să fiți pregătiți și acolo vor fi discuții foarte interesante la reuniunea Comisiei ITRE pe 20-21 iunie. Mulțumesc! Iar uh, audierea la 1 și jumătate astăzi, uh, e în timpul prânzului, dar asta este nu o să mâncăm, o să participăm la audiere, așa că o să fie foarte bine. Mulțumesc!